facem unele îmbunătățiri și poate asta în cadrul unei agenții care se ocupă deja de probleme similare. Vă mulțumesc! Cu aceasta se încheie această discuție. Votul va avea loc mâine la 11.30. L'ordine del giorno reca ora la relazione. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul Groș cu privire la spațiul european unic al transporturilor. <clears throat> Uh, Mulțumesc. Primul vorbitor este domnul Groș. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În Comisia pentru Transport am dus, uh, am, luat, am luat în, cu foarte mare seriozitate această dezbatere și am avut un raport cu 400 de amendamente și care au dus la detalii foarte nuanțate, dar am avut și, avem și 23 de compromisuri care sunt o bună bază pentru viitor. Acest lucru a fost posibil și datorită deschiderii uh, pentru dialog a colegilor și uh, Aș dori să le mulțumesc și aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest raport. Și merită, pentru că atunci când vorbim despre transport, vorbim despre 10 milioane de locuri de muncă, 5% din PIB, vorbim de fapt despre ceea ce uh, afectează aproape toți cetățenii europeni. Este, iată, o competență uh, Uh, de bază în politica europeană și trebuie să punem accentele unde trebuie, în domeniul economic, de mediu, de securitate, dar bineînțeles și în domeniul energetic și al emisiilor de CO2. Am dorit însă de asemenea să transmitem și un semnal Consiliului. Dorim o aplicare rapidă și clară a directivelor europene, dar vedem că la Consiliul nu se, Consiliul nu se întâmplă asta întotdeauna. Și granițele și frontierele pe care dorim să le, uh, să le distrugem între țări sunt re, uh, reconstruite. Am uh, căzut de acord asupra comodalității eficiente uh, Uh, în discuțiile noastre. Important este că aici este prevăzut și aspectul de mediu, și securitatea, și uh, economia, și condițiile de lucru sigure. Toate acestea fac pentru noi o politică a transportului uh, eficientă. Avem 30, am făcut 31 de propuneri în acest sens. Odată, în ceea ce privește siguranța, mai ales în transportul rutier, Anual 40.000 de persoane uh, de, uh, decedează în accidente rutiere, peste 400.000 sunt rănite. Dorim pentru următorul deceniu să reducem această cifră cu cel puțin 50%. Emisiile de CO2 sunt un uh, punct important pentru noi. Anul de referință este 1990 și dorim să avem o reducere de 20% pentru următorii 10 ani. Este posibil asta, dar numai cu un mix energetic. Nu vrem numai e-mobilitate. Vrem un mix energetic, vrem o mai bună distribuție modală, vrem să nu uităm orașele pentru că mâine acolo vor trăi 80% din uh, cetățeni, iar acolo se pot folosi uh, mijloace de transport uh, ecologice, ve, uh, chiar și mersul pe jos și bicicleta, domnule Kramer. Uh, de asemenea, ne gândim uh, în domeniul emisiilor de CO2 și la transportul aerian. De ce așteptăm atât de mult timp să aplicăm regulile știind că putem uh, economisi 20% numai prin aplicarea reglementărilor existente? Suntem de, ac- uh, de acord și cu spațiul european de transport, spațiul unic european. Dorim ca transportul să fie mai eficient, dorim să avem deschidere, dar dorim să uh, ave, să nu avem cel mai ieftin transport în detrimentul sănătății și a mediului. Dorim un transport um, bun care să ia în considerare mediul și oamenii. Deci suntem pentru, dar este esențial să lucrăm împreună cu Comisia și pledăm pentru o rețea de transport europeană uh, bine structurată. Dar trebuie lucrat aici, trebuie ca um, blocajele să fie eliminate. Nu se poate să plătim, să dăm bani statelor membre să facă ceea ce oricum trebuie să plătească. Oricum, bineînțeles, va trebui să, să uh, um, găsim și finanțarea. Oricum, domnule comisar, dorim să lucrăm împreună cu Comisia și să discutăm și să aplicăm toate aceste prevederi. Vă mulțumesc! Domnule comisar, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Cartea albă a Comisiei, foaia de parcurs pentru zona unică de transport, adoptată pe 28 martie 2011, definește o viziune pentru un transport, sistem de transport eficient și un program de lucru politic pentru următorii ani. Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Matiu Groș, și membrilor Comisiei TRAN pentru uh, aportul adus Comisiei de-a lungul acestui exercițiu. Totul a început cu raportul privind comunicarea din 2009 referitoare la viitorul durabil al transporturilor. Cred că există un acord larg privind importanța păstrării unui sistem, unui sector de transport eficient Transportul susține piața internă și susține integrarea economică a tuturor regiunilor Europei în economia globală. Transportul este de asemenea un sector economic foarte important. Are 10 milioane de locuri de muncă în serviciile de transport și încă 8 milioane în domeniul producției de material rulant. Deci este un factor de coeziune socială și teritorială. De aceea sunt convins că uh, nu este bine să oprim mobilitatea pentru a face transportul durabil, dar sunt convins că fără a găsi o cale de a folosi o energie mai puțină și mai curată și o modalitate de a folosi infrastructura mai bine, vom ajunge la asemenea uh, alternative nebenefice avem ținte de 60% până în 2050 de reducere a gazelor cu uh, efect de seră și trebuie să avem și niște standarde până atunci. Există 40 de, uh, de inițiative uh, ale Comisiei pe care Comisia dorește să le pună în aplicare. Suntem angajați față de acest program. Comisia în 2011 deja și-a reprezentat uh, mai, și-a respectat mai mult de 27% din aceste inițiative și voi continua pe baza susținerii prezentate de raportul dumneavoastră să mă ocup de câteva uh, câteva inițiative foarte importante Blue Beltul maritim, uh, planurile de mobilitate urbană și, în general, îndeplinirea și realizarea completă a pieței interne în domeniul transporturilor. Așa cum și-a anunțat Comisia în programul de lucru, intenționez să fac câte propuneri foarte ambițioase anul viitor în ceea ce privește partea feroviară, măsuri de dezvoltare a zonei unice feroviare europene. De asemenea, legislația va contribui la dezvoltarea vehiculelor cu combustibili curați și va stabili niște priorități de dezvoltare a inovațiilor. Vom face pași către internalizarea tuturor externalităților și pentru eliminarea distorsiunilor uh, fiscale. Sper că pot să mă bazez pe susținerea continuă a Parlamentului pentru a transforma în realitate viziunea prezentată în Cartea Albă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Sonic, aveți cuvântul. Fundamentem naszej gospodarki Mulțumesc, domnule președinte. Transportul reprezintă baza economiilor noastre, contribuie la stimularea economiei și la crearea locurilor de muncă. Dezvoltarea transportului trebuie să fie uh, continuată și trebuie conectată uh, cu cooperarea internațională. Gestionarea europeană a infrastructurii sistemelor de transport ar trebui să vizeze îmbunătățirea nivelului concurenței în Uniunea Europeană, îmbunătățirea atractivității noastre. Toate acestea pot fi obținute dacă eliminăm uh, limitele din calea fluxurilor de transport dintre statele membre. În ceea ce privește opinia mea cu privire la acest document, eu cred că ar trebui să uh, alegem tehnologii bazate pe combustibili nefosili, uh, care astfel sunt mai puțin responsabili de uh, emisii în aer. Nevoia de a limita consumul de energie și de combustibil prin promovarea unor moduri de transport ecologice sau prin folosirea anumitor motoare mai ecologice ar presupune practic combinarea a inovației, cercetării și transporturilor. Toate aceste elemente sunt importante. Trebuie să dezvoltăm infrastructura în noile state membre, mai ales infrastructura rutieră și toate acestea trebuie incluse în, în planurile noastre financiare multianuale. Mulțumim, domnul Carin, să are cuvântul. Godamers, kungs, comisar Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană În, în, uh, în Uniunea Europeană, o treime din energia consumată revine sectorului transportului, dar este în mare parte vorba de uh, produse petroliere. Însă, 80% este importat. În domeniul transportului suntem foarte dependenți de resursele importate. Trebuie însă să reducem aceste importuri. Este obiectivul nostru principal. Și cum putem face asta? Pe trei căi. În primul rând, trebuie să utilizăm în mod mai eficient combustibilii. În al doilea rând, trebuie să avem agrocarburanți, biocarburanți și în al treilea rând, trebuie să utilizăm mai bine tehnologiile hibride și așa uh, numita electromobilitate. Stimați colegi, sprijin acest raport acest raport va reduce dependența noastră în domeniul transporturilor și solicit tuturor să uh, sprijine acest raport. Vă mulțumesc. Nu cred că următorul vorbitor este în sală, deci nici nu trebuie să îi pronunț numele. Urmează domnul Koch. Dieter Koch? Ja. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, transportul, transporturile sunt în continuare pentru unii o povară care uh, poluează și distrug mediul. Însă mobilitatea este atât de necesară cum n-a fost niciodată. Este necesară pentru funcționarea societății noastre uh, în interior și în afară. Este uh, de asemenea simbolul pentru libertatea individuală este o nevoie um, care uh, devine un drept uh, fundamental, mai ales pentru vârstnicii persoane cu disabilități. De aceea aș dori să laud Comisia pentru viziunea arătată în Cartea Albă și sprijin fiecare punct din această propunere. Uh, transportul ar urma să devină mai eficient și mai curat și sprijin acest lucru îi mulțumesc uh, și îl respect pe raportor pentru că a reușit să găsească valoarea adăugată a politicii de transport și de asemenea să, elabore, să găsească uh, obiective clare dorința de a avea uh, standarde europene pentru siguranță, pentru lanțuri de uh, furnizare, dar și pentru energie și aspecte de mediu, dar și în domeniul social. E bine, toate aceste aspecte le salut, însă regret uh, lipsa curajului uh, în domeniul uh, camioanelor Practic s-a cedat în fața criticilor um, um, acestor um, mijloace de transport. Scăp, uh, pierdem o, uh, o ocazie de a avea standarde minime pe care statele membre ar putea să le utilizeze în uh, utilizarea reglementărilor naționale. Mă tem că vom uh, am creat un sistem de, uh, birocratic care va fi greu de uh, redus. De asemenea, aut, uh, autovehiculele trebuie să aibă uh, sistemele de asistență uh, tehnologică necesare. Vă mulțumesc, doamna Senalova. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Domnule comisar, stimați colegi, Comisia a publicat această carte verde până în această carte albă până în 2015. Este un bun document pentru discuția noastră, dar este și un cadru. Un cadru pentru pașii pe termen scurt, mediu și lung. Deci apelăm la Comisie să fixeze obiectivele specifice până în 2020. Este foarte important să ținem cont de situația curentă. Politica europeană trebuie să se bazeze pe documentul anterior și trebuie să reflecte starea infrastructurii din toate statele membre. Deci facem apel la Comisie să-și prezinte analiza până în 2013, cel mai târziu Politica de coeziune europeană și instrumentele aferente trebuie să se asigure că infrastructura din toate statele membre sunt armonizate pe baza principiului siguranței, inclusiv condițiile de lucru ale angajaților din acest domeniu, pentru că Aici există aproape 10 milioane de angajați. Este un factor foarte important. Uh, calitatea muncii, calitatea pregătirii, calitatea siguranței locului de muncă sunt importante. Transportul înseamnă oameni, deci condițiile de lucru trebuie să fie în conformitate cu uh, gravitatea consecințelor pe care le poate avea activitatea lor trebuie să facă parte din angajamentele noastre pe termen lung. De aceea cred că este important să cădem de acord asupra cerințelor de a susține toate modurile durabile de transport pe toate distanțele. Sunt de acord cu Comisia că în ceea ce privește distanțele lungi ar trebui să avem o abordare paneuropeană. Îi mulțumesc raportorului pentru efortul de a negocia un compromis acceptabil. Cred că propunerea va fi susținută de majoritatea membrilor mâine. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Dragă Mathieu Groș, a fost uh, o muncă foarte bună pe care am depus-o. 413 amendamente, 32 uh, de uh, amendamente de compromis pe care le susținem majoritatea dintre noi. Iată, vedem că avem posibilitatea să avem o poziție unitară, avem poate pozi- uh, păreri diferite despre anumite lucruri, dar în mare poziția noastră a fost că transportul este foarte important pentru piața unică, dorim de asemenea o mobilitate pentru persoane, uh, mărfuri și servicii. Și de aceea avem nevoie de, um, de aceste prevederi. Se spune în acest uh, raport foarte clar că avem nevoie de toate tipurile de mijloc de transport. Bineînțeles că vrem ca transportul să fie, să fie mai sigur, mai ecologic, însă avem nevoie de el pentru a aprofunda și pentru a merge mai departe cu piața unică. Și acest lucru a reieșit uh, foarte clar. În principiu, nici măcar nu au existat atât de multe puncte la care să nu fim de acord. Unele au fost uh, camioanele foarte lungi, uh, Uh, știu că nu toate părțile sunt uh, de acord, dar uh, dorim să avem un sistem modular european, să putem avea poate un volum mai mare sau o greutate mai mare în anumite camioane. În unele zone ale Europei se face deja asta cu succes. Aș dori să mai fac referire la un amendament pe care tocmai l-am depus și anume uh, Cred că este mai corect și cred că ar trebui să fie subliniat, uh, sprijinit. Să, deci cred că e mai corect să spunem că nu solicităm comisiei să vină cu o propunere în ceea ce privește propunerea privind trenurile, ci să vorbim despre separarea între rețea și uh, cel care o administrează. Cred că este o corectură pe care toată lumea poate să o sprijine. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare, votul de mâine. Vă mulțumesc, domnul Kramer. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, dați-mi voie în primul rând să mulțumesc lui Mathieu Groș, care a organizat o foarte bună cooperare și am avut și rezultate foarte bune. Fără o schimbare a mobilității nu vom putea combate schimbările climatice și atunci copiii noștri și copiii lor nu vor mai avea o perspectivă să trăiască aici. De ce? Din 1990 am obținut o scădere în domeniul uh, industriei de 34%, am avut scăderi și în multe alte domenii, dar în același timp Uh, în transport au crescut cu 30%. Putem spune că în transport se mănâncă tot ceea ce se economisește în alte domenii cu miliarde din banii contribuabililor. De aceea avem nevoie de o schimbare a transporturilor. Mă bucur că am găsit un compromis de a reduce emisiile de CO2 până în 2020 cu 20% pe baza anului 1990 și nu pe baza anului 2008 până în 2030. Sper că Comisia și fac apel la Comisie să preia această propunere pentru că nu avem de ales, trebuie să acționăm rapid. De asemenea, este bine că am prevăzut internalizarea exter- ă, costurilor externe, pentru că transportul aerian este subvenționat anual de, cu 30 de miliarde uh, Uh, din banii contribuabililor, pentru că cherosenul uh, este uh, subvenționat. Avem taxe de autostradă, avem taxe de cale ferată dar pe cherosen nu sunt taxe. Trebuie să schimbăm asta. Mă bucur că au fost incluse și rutele de bicicletă în rețelele de transport european 42% uh, prin ecoliner, 42% din, trans 42% din transportul feroviar ar merge pe șosele, dacă asta este ecologic, nu știu ce Uh, este. Domnul Bradburn. Stop. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep ne mulțumim lui Matthew Groș pentru munca depusă la elaborarea acestui raport. Din păcate, însă, asta nu schimbă uh, fundațiile neplăcute ale raportului și anume Cartea Albă a Comisiei. Vreau să fiu cinstit față de documentul Comisiei, pentru că acesta aduce anumite sugestii pozitive pentru o rețea multimodală, multifuncțională uh, și pentru sisteme de gestionare a traficului prin Cezar. Însă raportul are un defect major, după părerea mea. Încă o dată, Comisia consideră că mai multă reglementare și mai multă intervenție europeană este răspunsul. Într-adevăr, în momentul în care încrederea este unul dintre factorii cei mai importanți pentru întreprinderile din Uniunea Europeană, ultimul mesaj pe care ar trebui să îl transmitem este acesta. Uh, așadar, propunerile în uh, uh, raport care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă și alte măsuri din sector merg dincolo de orice rațiune. Până la urmă, nu venim decât cu legislație punitivă care înrăutățește acest tablou. Transmitem astfel un mesaj dăunător industriilor. Raportul solicită uh, taxe suplimentare pe transportul rutier și aș dori să întreb Comisia uh, cum ar putea să considere că aceasta nu este o uh, contradicție cu intenția de a nu uh, suprima mobilitatea. Uh, ar trebui să se elimine uh, și motoarele cu combustie uh, din centrele orașelor. Însă acest lucru este de nerealizat și de nedorit, mai ales în aceste momente de dificultate economică intervenția, uh, raportul este interven, intervenționist, nu ține cont de principiul subsidiarității și uh, nu transmitem un mesaj pozitiv întreprinderilor că susținem piața internă pentru a susține creșterea. Avem un document punitiv pentru întreprinderi, pentru economie și astfel pentru cetățeni. Mulțumesc. Uh, mulțumim, domnul Tusa, să are cuvântul. Θεώρηση και τη ολοκλήρωση τη εσωτερική μεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Vă mulțumesc sectorul transportului al Uniunii Europene se dezvoltă piața internă. Sunt politici, însă sunt unele politici antipopulare, iar consecințele sunt următoarele. S-au vândut la preț căzut uh, întreprinderile europene de transport, am instat uh, la concedieri masive, iar uh, formele flexibile de angajare a forței de muncă au dispărut am văzut regiuni întregi în care, care au fost, care nu mai au acces la transport, care au devenit insulare. S-a suprimat cabotajul în transportul maritim și aerian. Sunt foarte multe ajutare publice în profitul marilor grupuri din acest sector al transporturilor ceea ce a dus la faptul că sunt insule care nu mai sunt deservite și prețurile biletelor au crescut enorm. Căile ferate, de asemenea, au fost sugrumate. Concluzia este că atâta vreme cât criteriile vor rămâne criteriul beneficiilor marilor monopoluri, nu e posibil ca nevoile populației să fie satisfăcute. Vă mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, stimați colegi, îi mulțumesc domnului Groș pentru raportul excelent. În general, sectorul transportului este extrem de important pentru regiunile și orașele Uniunii Europene. Este foarte important și pentru cetățenii Europei, pentru că creează locuri de muncă și susține piața. Transportul poate să contribuie la obiectivele Europa 2020 în domeniul ocupării, creșterii durabile, cercetare, inovare și mediu. Sunt de acord cu raportorul că anumite state membre subestimează valoarea adăugată a politicii de transport. Aceste state membre nu implementează directivele de profil la timp, nu se promovează investițiile în uh, rețelele de transport transeuropene. Trebuie să Uh, modernizăm rețelele de transport ale vechilor state, ale noilor state membre. Europa are nevoie de un sistem competitiv de transport bazat pe utilizarea eficientă a resurselor. Vă mulțumesc, doamna Stassen. het is blijkbaar nog niet in Brussel doorgedrongen dat er in Europa... Mulțumesc, domnule președinte. Europa uh, se găsește într-o criză financiară foarte grea. Probabil că nu a înțeles acest lucru toată lumea. Acest raport vorbește numai de conexiuni feroviare nerentabile și uh, nu uh, de suficiente subvenții. Eu nu sunt uh, împotriva transportului feroviar, însă acesta este favorizat. Bruxelles nu ține cont de realitatea economică din prezent și acest lucru nu este o surpriză. Până la urmă, totul corespunde obiectivelor strategiei 2020. Însă cea mai importantă întrebare care se pune este care este randamentul pentru aceste investiții, aceste milioane de investiții. Pentru că e vorba despre miliarde care uh, vor fi investite de către Bruxelles, pe când uh, de la nivel național se beneficiază de subvenții în continuare. Și în ciuda acestor contribuții și subvenții, constatăm că bene- în domeniul feroviar nu s-au realizat prea multe succese. În continuare, cetățenii merg cu mașina sau cu avionul, nu cu trenul și aceste deficite trebuie plătite de cineva. Există probleme ale uh, schimbărilor climatice, probleme de mediu, dar uh, pentru acest sistem ineficient trebuie să se găsească soluții mai bune. Trenurile sunt favorizate în uh, folosindu-se acest pretext al schimbărilor climatice. Însă ar trebui să ne îngrijim ca impozitele să fie plătite tocmai pentru uh, zonele în care este nevoie de ele și unde se obțin cele mai bune rezultate. Există uh, o solicitare de blue card din partea domnului Kramer. Domnule Ștasen, acceptați o intervenție? Domnule Kramer, aveți cuvântul. Ați spus că trenul este favorizat. Știți că transportul feroviar trebuie să plătească pentru fiecare, uh, pentru consumul energetic. Știți că trebuie să plătească pentru ceea ce nu trebuie să plătească avioanele, respectiv mașinile. Știți că există o taxă feroviară pentru fiecare locomotivă aplicată la fiecare kilometru de distanță, pe când pe în ceea ce privește transportul rutier, este o decizie voluntară a statelor dacă se introduce o taxă rutieră sau nu. De obicei este vorba doar despre o taxă plafonată pentru autocamioane. Deci haideți să ne întrebăm cine este subvenționat aici? De ce elevii uh, pot zbura la un preț de nimic dintr-un oraș într-altul, dar nu pot face această călătorie cu trenul. Puteți spune ceva referitor la aceste lucruri și vă păstrați în continuare afirmațiile dinainte? Domnule Ștasen, aveți cuvântul. Domnule Kramer, știu că opiniile noastre sunt diferite, însă nu se poate nega că uh, căile ferate primesc subvenții în timp ce uh, transportul rutier și aerian trebuie să suporte majoritatea poverii. Nu se poate nega acest lucru. Vă mulțumim. Urmează domnul Perker. Stimate domnule președinte, domnule comisar, există această carte albă a transporturilor despre care s-a discutat aici și care conține niște prevederi importante astfel încât uh, economia în Uniunea Europeană să uh, fie uh, stimulată și mediul să fie protejat. Raportorul a făcut niște propuneri foarte bune. care se referă la toate tipurile de transport, inclusiv la transportul combinat. Nu toate mijloacele de transport sunt uh, valabile și utile pentru toate țările și regiunile. Și fac referire în acest context la așa numitele gigaliner, adică autocamioanele care sunt mai lungi, cu o treime decât cele de până acum și de două ori mai grele. Pentru țara mea, Austria, utilizarea acestor autocamioane mari ar reprezenta un obstacol economic, o mizerie pur și simplu. Pentru că infrastructura trebuie să fie adaptată dacă este să ne gândim la rutele de tranzit. Putem să ne gândim aici la stațiile de urgență, la anumite parcări, la poduri, uh, ar trebui să se investească aproximativ un miliard de euro pentru consolidarea acestora. Cu amendamentele pe care le-am introdus, am reușit ca acest, această prevedere să nu fie implementată peste tot în Europa, ci statele membre vor decide dacă doresc ca pe teritoriul statului lor să accepte acest tip de autocamioane. În ceea ce privește transportul de lemn, de cantități mari de lemn, nu este valabil același lucru în Austria ca în alte state. De aceea mă bucur că s-a ajuns la acest compromis și că statele membre pot decide liber dacă doresc să folosească pe străzile lor acest tip de mijloc de transport sau nu. Mulțumesc. Acum domnul Al Karoai. Voorzitter, collega's, meneer de commissaris, dit rapport is belangrijk. Doamnelor și domnilor, comisar, este un raport important pentru Parlament, pentru că stabilește o foaie de parcurs pentru activitatea noastră viitoare în anii ce urmează. Sunt foarte încântat de abordare, am uh, făcut niște compromisuri bune, sunt trei puncte cheie pe care vreau să le ridic în discuție. În primul rând, importanța dimensiunii sociale a transporturilor. În următorii ani, nu putem să continuăm să deschidem uh, piața, să liberalizăm uh, piața și în același timp să nu facem nimic uh, în componenta socială. De aceea este foarte important ca în 2013 Comisia Europeană să facă o analiză aprofundată a pieței muncii, de exemplu, și dimensiunea socială a tuturor modurilor de transport, pentru că vrem să asigurăm un uh, teren de egalitate pentru toți cei uh, implicați în acest sector. Este foarte important să garantăm activitățile acestui sector. Trebuie să ne asigurăm că sectorul transporturi este mai eficient și uh, durabil, pentru că al minter ne vom împotmoli. Nu ne putem permite acest lucru. Avem nevoie de un mix de măsuri nu există un panaceu, trebuie să ne asigurăm că avem un uh, mix de energie, investițiile potrivite și, de asemenea, introducerea de noi tehnologii. Sunt uh, multe alineate în acest raport uh, care mă mulțumesc profund. Atunci când e vorba de interoperabilitate, acesta este un concept foarte important, nu numai în sectorul feroviar, uh, ci și în sectorul transporturilor aeriene. Este foarte important și în sistemul feroviar s-a făcut foarte mult. Să vedem exemplul Talisului. Sunt șapte sisteme de securitate diferite care trebuie să uh, opereze în trei țări diferite. Asta implică multă birocrație, o grămadă de timp avem foarte multe de făcut, însă cred că este un bun început pentru noi pentru următorii ani. Mulțumesc. Domnul Zile. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În primul rând, îi mulțumesc domnului raportor Groș pentru munca sa. Nu a fost ușor să găsim echilibrul corect între aceste priorități și interese, de aceea au fost depuse mai mult de 400 de amendamente. Este la fel de dificil să găsim un echilibru corect între dezvoltarea sectorului transportului și consolidarea concurenței, care, care necesită și ea un nivel de cheltuieli pentru uh, contribuabili, dar și pentru sectorul de transport. Raportul conține o serie de uh, aspecte noi uh, de diferențierea infrastructurii de transport din statele membre și de asemenea vorbește despre reducerea utilizării de combustibil fosil. Însă, nu pot să susțin uh, tendința generală a raportului care vrea să introducă regulamente europene pentru a rezolva orice probleme, fără să uh, țină cont de diferențele între statele membre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ferreira. Senhor Presidente, uma vez mais, invocando Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, discutăm aici despre uh, tot felul de lucruri când despre anumite obiective și, de fapt, atingem alte obiective. Discutăm despre mediu, eficiență energetică, uh, emisii de carbon reduse. Toate sunt lucruri grozave, însă, mai încolo, în raport, vorbim despre, uh, vedem ce se va întâmpla de fapt. Se insistă asupra liberalizarea, uh, liberalizării în sectorul transporturilor, despre profitabilitate, despre faptul că prețurile cresc uh, și uh, siguranța scade și despre faptul că vom fi privați de un instrument de creștere important. Fiecare țară are propriile nevoi și priorități în domeniul transporturilor, iar dezvoltarea sectorului transporturilor depinde de propriile caracteristici. Deci, întrebarea este, ale cui interese vor fi deservite printr-un uh, spațiu european unic al transporturilor? invadarea spațiului cu niște produse ieftine diferă de interesul cetățenilor. Există um, posibilitatea închiderii anumitor căi feroviare și, de asemenea, pericolul creșterii prețurilor. Mulțumesc, domnul Cancian. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine vom vota această inițiativă strategică pentru viitorul transporturilor. Avem uh, câteva acte legislative deja. Felicitări raportorului nostru, care numai în trei luni a reușit să elaboreze un document substanțial care trasează uh, viitorul transporturilor în Europa. Se vorbește aici de crearea unei uh, piețe unice a transporturilor, Uh, barierele existente descurajează concurența și uh, pre, uh, împiedică scăderea prețurilor și asta mai ales în sectorul feroviar. La 5 ani după actul unic nu putem să permitem o astfel de situație care să continue mai ales că transportul poate să fie uh, o modalitate de a ajuta trans, uh, revitalizarea economiei europene. Liniile rapide pentru marfă și pentru călători sunt importante, s-a vorbit de infrastructură, aspectul transfrontalier trebuie să primeze și, de asemenea, Trebuie să ne asigurăm de legăturile între diversele axe de transport și moduri de transport. Sigur, există bani uh, în uh, buget, trebuie să începem să vorbim și de obligațiunile uh, de uh, proiect garanțiile nu sunt suficiente pentru a rezolva criza. Trebuie să mergem mai departe cu obligațiunile de proiect, trebuie să uh, ne axăm pe siguranța uh, rutieră, pe interoperabilitate, pe chestiunile uh, structurale. De asemenea, sunt și alte probleme, cum ar fi SESAR și conceptul unei unice guvernanțe. Comisarul a vorbit despre o propunere ambițioasă care va fi prezentată anul viitor. Așteptăm. Mulțumesc, spune președintele, doamna Ulfsgog. Comisionar, den handlar om... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Acest raport se referă la o necesitate majoră din sectorul transporturilor. De ce nu facem nimic pentru a combina investițiile pe termen lung pentru a combate șomajul pe termen lung. TNT trebuie să uh, intre în vigoare extrem de curând pentru a reduce emisiile și noi trebuie să avem curajul să nu ne limităm la doar 20% reduceri până în 2020. Trebuie să ne gândim chiar mai departe, trebuie să ne gândim la ceea ce s-a întâmplat deja, ceea ce s-a făcut în sector avem nevoie de mai multă concurență și să rezolvăm dumpingul social, pentru că acest lucru are un efect asupra celor care lucrează în sector. Consecințele nedorite sunt uh, accidente și uh, o mai slabă securitate a lucrătorilor. Avem nevoie de investiții mai mari, o siguranță mai mare și condiții decente de muncă. Pentru ca nu doar cei care lucrează în sector, ci și ceilalți să poată să vadă diferența. Vă mulțumesc, domnul Vlașac. Pane komisaři, dámy a pánové, odstraňování bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu je naší dlouhodobou prioritou. Z tohoto... Îndepărtarea în uh, uh, libera circulație a serviciilor, a bunurilor și libera circulație a persoanelor. De aceea avem uh, nevoie de acest spațiu unic, avem nevoie de axele care ne vor permite să creăm o rețea multimodală. În această idee, mi se pare că este foarte bine ca această carte albă să citeze în mai multe rânduri diferențele în ceea ce privește infrastructura de transport între estul și vestul Uniunii Europene. Însă ceea ce lipsește sunt măsuri concrete pentru Uh, a face legătura în, uh, pentru a uh, atenua aceste diferențe. Comisia nu mi se pare că are o vedere tocmai clară a politicii în acest domeniu. M-aș fi așteptat la exemple concrete de măsuri care să atenueze aceste diferențe între uh, diferitele regiuni ale Uniunii Europene. Din nou, sunt aceleași state membre care primesc cea mai mare parte a asistenței uh, chiar dacă în acest moment aceste uh, state primesc 10 miliarde uh, bani care ar fi trebuit să meargă către alte state ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Bach. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, în cazul unei teme atât de importante precum această carte albă, riscul este întotdeauna mare ca la sfârșit să ne aflăm în fața unui pom de Crăciun și să încercăm să punem sub forma de cadouri sub el câteva teme mai dorite de unii și de alții. Important este că um, activitatea realizată de domnul Groș este una foarte bună, pentru că, din câteva sute de amendamente, a reușit să obțină un rezultat bun, un rezultat vizibil. A pus accentul corect pe temele cele mai importante ale transportului, siguranță, protecția mediului, tehnologie, eficiență energetică. Salut uh, faptul că întrebări importante precum uh, condițiile de sănătate, de muncă sociale sunt uh, tratate în mod adecvat. Acest lucru este foarte important, mai ales în contextul lipsei de forță de muncă suficientă în acest domeniu al transporturilor. O chestiune care trebuie abordată dacă dorim să nu există probleme pe viitor. Cabotajul în uh, transportul rutier uh, trebuie să fie permis numai în condițiile în care dumpingul social și condițiile incorrecte de lucru sunt evitate. Importantă este sporirea siguranței în transportul rutier. Este important că această temă este abordată prioritar în raport, pentru că și pe viitor trebuie să ne preocupe ca și până acum. Alte puncte, pe acestea le privesc cu un ochi critic. Mi-aș fi dorit mai multe uh, referitor la transferul uh, transporturilor de la transportul lutier și aerian către uh, transportul feroviar. Cred că aceste gigaliner, autocamioanele uriașe, nu sunt cea mai bună soluție. La fel de critic, liberalizarea uh, pieței transporturilor feroviare, aceasta ar trebui să mai fie discutată. Există și uh, chestiuni precum uh, competitivitatea loială, corectă, care trebuie să fie realizată. Important este însă că domnul Groș a reușit să exprime dorințele Parlamentului, că nu ne, reali- nu ne rezumăm la o listă de dorințe nerealizabile și sperăm ca până în 2020 dorințele noastre să se transforme în realitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Parniu! Domnule raportor, domnule comisar, mulțumesc și îl felicit pe raportor pentru abordarea consensuală de care a dat dovadă în redactarea acestei rezoluții. O salut și pe doamna Senalova, care nu a dorit să includă în text liberalizarea serviciilor portoare. Domnule comisar, dați-mi voie în minutul care îmi rămâne să vă spun că În urma intervenției dumneavoastră, vreau să vă spun câteva lucruri. În ciuda tuturor eforturilor depuse, 10 ani după Cartea Albă a Comisiei, în domeniul transportului, transportul european încă nu este durabil. De aceea, consider că propunerea dumneavoastră din 21 martie 2011 nu merge, merge suficient de departe, nu conține suficiente propuneri concrete. Uh, ca urmare a dezbaterii legate de foaia de parcurs, sper că veți putea să mergeți mai departe cu propuneri concrete în legătură cu reducerea cu 20% a emisiilor de CO2, uh, aplicarea principiului poluatorul plătește pentru toate sectoarele de transport. Până în 2050, statele membre trebuie să mobilizeze 1500 de miliarde de euro cum vreți să faceți acest lucru prin eh, de dispoziții legislative de pe termen scurt? Cum vă așteptați să puteți mobiliza această finanțare din partea statelor membre? Domnule Foster, aveți, doamna Foster, aveți un minut în plus, două minute. Uh, Mulțumesc, uh, domnule președintele, domnule comisar. Un sistem uh, transport prosper, de, de transport prosper este foarte important pentru uh, Europa, însă adevărata uh, politică de transport uh, este importantă pentru că asigură locuri de muncă și creștere economică. Sigur, avem nevoie de o viziune pe termen lung a politicii de transport și să asigurarea unei creșteri durabile a sectorului este o provocare. Trebuie să discutăm modalități de a asista, de a ajuta și de a uh, uh, ajuta această industrie. Însă avem nevoie de Uh, o abordare echilibrată, dar în raport se pare că se dă o singură soluție și anume legislația. Legislație, legislație, mai multă legislație. Nu este prea prescriptiv și mult prea greu, însă acest lucru va duce la cheltuieli suplimentare atât la nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene. De unde vin banii? De ce să nu căutăm uh, alternative, cum ar fi uh, schimbul de bune practici? De asemenea, trebuie să ținem cont de eforturile făcute de mai multe sectoare pentru a reduce amprenta de carbon. De pildă, în sectorul aviației s-au făcut eforturi uriașe pentru a îmbunătăți tehnologiile prin schimbări de producție și operaționale, însă acest lucru nu este recunoscut de unii membri ai acestui Parlament și, desigur, cerul unic european pe care îl susținem uh, noi cei de la ECR va fi o valoare pentru viitor pentru a face față uh, Uh, congestiei traficului și altor probleme. Și sunt de acord că domnul comisar este cu acest uh, lucru. Dacă Uh, ar fi să ne numim legiuitori înțelepți, ar trebui să venim cu o uh, prioritizare riguroasă a acestor inițiative de transport care să reducă povara pe bugetul care este și așa foarte tensionat, ar încuraja sectorul și uh, ceea ce este mai ușor i-ar ajuta pe cetățenii din spațiile noastre să se miște. Mulțumesc, domnul Coja. Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor și domnilor, colegul Groș a făcut uh, o treabă grozavă și sper că acest document va stimula tra sectorul transporturilor și va indica direcția corectă. De mai multe ori am avut posibilitatea să îmi exprim opinia și anume cât de importantă este o protecție a mediului inclusivă uh, și bună. Este important ca uh, transportul să fie integrat uh, într-un mod propice. Cel mai important este că noi adoptăm această cartă unitară care conține regulile pentru diferitele ramuri în domeniul transporturilor. Vă mulțumesc, domnule raportor, pentru faptul că în acest capitol se regăsesc și persoanele cu dizabilități. Însă, acum nu doresc să discut numai despre acest lucru, pentru că Europa, după cum bine știm, este o societate care îmbătrânește tot mai mult. Și noi, de aici, din Parlament, trebuie să tratăm această problemă, pentru că uh, iată, ne lovim de nevoile altora și noi trebuie să uh, tratăm aceste nevoi în mod corespunzător. În perioada următoare, se va resimți nevoia de a pune la dispoziție și de a asigura uh, mijloace de transport pentru persoane cu dizabilități și pentru persoane în vârstă. Iar noi trebuie să creăm premisele pentru acest lucru. Raportul conține un mesaj cât se poate de clar și doresc să subliniez și eu acest lucru. Este absolut necesar ca Comisia Europeană, la începutul lui 2012, să facă o propunere care merge pe această direcție. Vă mulțumesc! Uh, Mr. Ertug. Mulțumesc, domnul Ertug. Yeah, Dank, Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, doamnelor și domnilor. Carta albă în domeniul transporturilor a fost propusă de comisie pentru ca politica din domeniul transporturilor la nivel european să stabilească anumite obiective pentru următorii 20, respectiv 40 de ani. Știu că 40 de ani uh, este poate un interval de timp uh, puțin uh, exagerat, însă trebuie să înțelegem că proiectele din domeniul transporturilor sunt pe termen lung și au nevoie de o fază de proiectare îndelungată. De aceea, eu sunt de părere că este mai bună această abordare pe termen mai lung. Dacă este să analizăm obiectivele ambițioase ale Comisiei, mai multă sigur siguranță prin utilizarea tehnologiilor de transport inteligente, o conducere îmbunătățită prin soluții multimodale, internalizarea costurilor externe și, mai ales, stimați colegi, transportul trebuie să devină mai prietenos cu mediul. Și există abordări bune și vreau să fac referire numai la câteva, la propunerile legislative în ceea ce privește transportul ecologic și uh, ecologic urban până în 2015. Iar dacă toți suntem uh, la acest punct, este foarte important ca gazele cu efect de seră să fie reduse în continuare. Și doresc cu această ocazie să abordez și chestiunea uh, rutelor uh, pe apă interne este foarte important ca natura să nu aibă de suferit. Și îl citesc pe domnul Kramer, care spune mereu corect un lucru și anume, uh, navele trebuie să se adapteze fluviului și nu invers. În încheiere doresc să spun că au fost înaintate amendamente foarte bune pe marginea acestui raport și să mulțumesc încă o dată raportorului pentru faptul că a ajuns la un compromis uh, foarte bun. Încă un punct în încheiere. Mi-aș fi dorit uh, ca cei 300 de kilometri, plafonul respectiv, uh, la transportul de mărfuri să reușească să fie impus, respectiv transferul de la transportul rutier la cel feroviar. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Sunt mai mulți colegi pe listă decât uh, voi putea să preiau. Vom încerca să dăm cuvântul la cât mai multe persoane, însă vă rog să nu vă doveștiți timpul pentru că vă voi întrerupe. Are cuvântul domnul Teșera. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa, în special pentru că o evaluare anuală ne va permite să monitorizăm progresul și eventual să reajustăm obiectivele statelor membre. În acest fel ne putem asigura că obiectivele stabilite vor fi îndeplinite, ceea ce nu s-a întâmplat cu Cartea Albă din, pe, din 2001. Fondul de coeziune trebuie să fie folosit pentru finanțarea rețelelor transeuropene. Trebuie să vedem ce programe sunt eligibile pentru uh, finanțarea de 10 milioane de euro. Trebuie să ne gândim și la regiunile cele mai îndepărtate ale Europei, în legătură cu care nu s-a făcut nimic în acești 10 ani. Acum trebuie să, re, să completăm piața internă. Vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Țicău. Gracias, señor presidente

Cartea albă din 2001 nu avea voință politică în ceea ce privește implementarea în statele membre. De aceea nu avem uh, o zonă uh, unică de transport, un spațiu unic de transport. Trebuie să uh, simplificăm legislația europeană în ceea ce privește condițiile de lucru, uh, timpul de condus, uh, costuri și să facem sistemul accesibil persoanelor cu dizabilități Trebuie să, um, să dezvoltăm multimodalitatea, să avem un cer unic european, să facem eforturi uh, în ceea ce privește uh, produsele financiare. Toate acestea pot duce la un uh, spațiu european durabil, mai legat de piața internă. Și există obiective specifice. Avem nevoie însă de un angajament sporit al statelor membre, pentru că după 10 ani poate va trebui să luăm măsuri pentru a uh, rezolva criza din transporturi. Mulțumesc, spune președintele. Isabel Duron are cuvântul un minut. Domnule comisar, dragi prieteni, Uh, summitul de la Durban s-a uh, terminat, nu s-a necat uh, dar, și asta se datorează Uniunii Europene grație leadership-ului și curajul său. Este o ocazie pentru mine, domnule președinte și comisar, să încerc să fac același lucru în domeniul transportului, pentru că cred că eficiența energetică, inovarea, modalitatea de a dezvolta alte moduri uh, de uh, transport, eficiența energetică, care a dat roade în domeniul energiei. s-a văzut că s-au creat nouă filiere economice și noi locuri de muncă. De aceea, domnule comisar, vă invit să fiți foarte curajos în cadrul cărții albe și Uh, să fiți uh, gardianul transporturilor. Puteți să faceți mult mai bine în materie de transporturi, să dezvoltați uh, inovarea, să dezvoltați filiere mai novatoare și noi practici. Puteți să schimbați obiceiurile noastre și asta va avea un impact asupra calității vieții sănătății. Mulțumesc, Izabel. Acum are cuvântul colegul Pașca. Eforturile de a obține un spațiu european unic al transporturilor reprezintă o dorință ambițioasă. În prezent există diferențe foarte mari între uh, regulamentele de la nivel național, iar evoluțiile în domeniul sectorului feroviar este foarte puternic afectat. O premisă importantă în crearea acestui spațiu unic european al transporturilor este existența unei armonizări uh, rezonabile ale regulilor din, fiecare din fiecare stat, ale tuturor furnizorilor de servicii, fără să existe constrângeri inutile. Cu toate acestea, prin aceste reguli nu trebuie să armonizăm numai prevederile de implementare. Sectorul transporturilor aduce uh, generează mai mult de o pătrime din totalul emisiilor Uh, toxice. De aceea și acestea trebuie să fie reduse. Vă mulțumesc! Gracias, colega. Țin la palabra. Mulțumesc. Acum domnul Melzer. Mulțumesc, domnule președinte. În Cartea Albă sunt numite aceleași obiective pe care le-am numit și acum 10 ani în Cartea Albă de atunci, și anume spațiul unic european al transporturilor trebuie să se înscrie într-unul din proiectele de succes ale multor ale proiectelor multiple ale Bruxellesului. Rețeaua paneuropeană de transport feroviar, aerian, rutier toate aceste obiective nu au reușit să fie obținute. S-au înregistrat numai progrese limitate. Carta albă vorbește despre niște obiective ambițioase în domeniul transporturilor, reducerea <coughs> emisiilor de CO2 foarte puternic, uh, mai ales în zonele urbane. Însă ne întrebăm dacă acestea nu sunt toate iluzii, pentru că un transport durabil sigur ar putea să ducă la o economie durabilă, atâta timp cât nu numai obiectivele climatice sunt în uh, prim plan, ci și uh, nevoile de mobilitate ale cetățenilor precum și creșterea economică. Mulțumesc, domnule Melzer. Dau acum cuvântul domnului Micolașic. Gracias, señor presidente. Vplyv európskej dopravnej politiky na kvalitu každodenného života občanov. Mulțumesc, domnule președinte politica în domeniul transporturilor și relația sa cu nevoile cetățenilor, toate acestea reprezintă aspecte importante. Dar acest domeniu asigură aproximativ 10 milioane de locuri de muncă. Este un domeniu care sporește capacitatea de competitivitate a Uniunii Europene. Calitatea infrastructurii depinde într-o mare măsură și de centrele economice și de relevanța Uniunii Europene la nivel mondial. Uniunea Europeană are nevoie de un sector al transporturilor care să funcționeze bine și de interoperabilitate bună. Problemele și obstacolele care există între statele membre individuale trebuie să fie eliminate treptat, astfel încât dezechilibrele din, dintre diferitele regiuni să nu mai existe. Furnizorii de servicii, de transporturi nu trebuie să se găsească într-o relație de concurență. Nu, ei trebuie să se completeze. Vă mulțumesc! pritariu daugeliui komisijos baltojoje knygoje pateiktiems Sunt de acord cu majoritatea propunerilor din Cartea Albă. Susțin inițiativele și ideile care au rolul de a elimina obstacolele din sectorul transportului. Este important să legăm toate sistemele de transport din statele membre și de aceea trebuie să asigurăm o dezvoltare a unui sistem de transport paneuropean. Bineînțeles că avem nevoie și de o absorpție mai bună a fondurilor europene. O altă problemă o reprezintă securitatea transportului. La fel, o prioritate o reprezintă conectarea sistemelor de transport cu statele terțe. Înseamnă că trebuie să îmbunătățim punctele de uh, traversare și uh, legăturile cu vecinii apropiați.

s-a încheiat runda de intervenții spontane și dăm cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul comisar Calas, pentru a răspunde la aceste intervenții. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult. Este de înțeles și am înțeles toate remarcile am înțeles din toate acestea cât de mare uh, este zona transporturilor și câte detalii presupune această zonă, aspecte care trebuie îmbunătățite. Am auzit și declarații contradictorii uh, aici. Unii spun că sunt uh, prea multe reglementări în acest domeniu, însă ce să facem? Oare nu avem nevoie de acest spațiu european unic al transporturilor și dacă proiectele nu se mișcă atât de repede pe cât uh, trebuie, ar trebui oare să le abandonăm? Nu. Cred că trebuie să fim în continuare ambițioși și să facem totul pentru realizarea ideilor noastre. Vreau să vă spun că în două minute nu pot să insist prea mult și să dezvolt subiectele, însă vreau să spun cât de importantă uh, este cooperarea cu Comisia uh, TRAN uh, din Parlamentul European. Am avut ocazia să discutăm propuneri legislative, tocmai am discutat despre reformarea primului pachet feroviar și ați văzut uh, cât de fragmentată este această zonă de uh, transport, uh, ce multe contradicții sunt, ce interese și puncte de vedere diferite există. Mulți dintre dumneavoastră au spus că Cartea Albă are intenția de a crește volumul de legislație. Nu văd acest lucru Uh, sigur, producătorii se plâng despre se plâng în legătură cu procedurile de certificare din diferite state membre care iau foarte mulți bani și timp. Deci ideea este să armonizăm acest proces și să creăm un sistem european de certificare pentru echipamentul feroviar. Asta înseamnă mai multă reglementare sau mai puțin uh, reglementare. De asemenea, uh, Uh, reducerea formalităților pentru nave uh, constituie legislație suplimentară sau legislație în minus. Vă asigur, Comisia încearcă să creeze un cadru legislativ pentru dezvoltarea sistemului de transport care să fie cât mai puțin birocratic cu putință. Așadar, trebuie să Uh, discutăm probleme legate de congestionarea traficului, de emisiile de dioxid de carbon și de asemenea dependența de combustibili. Dacă nu avem uh, un răspuns uh, unic la aceste uh, probleme, poate că uh, vom stârni multă dezamăgire în rândul uh, membrilor industriei, a cetățenilor, peste tot. Așa încât, hai să lucrăm pe această propunere concretă avem o propunere legată de uh, rețeaua transeuropeană și uh, instrumentul uh, de uh, conectare, care este o propunere diferită de propunerile anterioare. De asemenea, vor urma niște propuneri în domeniul feroviar. Vom avea posibilitatea să discutăm modalitatea în care putem să depășim uh, fragmentarea politică a acestui mod de transport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, și încheiem dându-i cuvântul raportorului nostru, domnul Groș, care are două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor și vreau să mă uh, să mă refer și la ceea ce a spus domnul Cosa și anume, sigur că da, transportul este dedicat într-o mare măsură oamenilor și dacă este nevoie de uh, transport care să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor cu dizabilități, cu siguranță va exista și transport care să vină în întâmpinarea nevoilor celor mai în vârstă. Noi nu uh, redactăm directive numai de dragul de a le redacta, ci noi uh, avem de face cu directive atunci când credem că este mai simplu să existe o singură regulă europeană decât 27 de reguli individuale. Câteodată pare contradictoriu când colegi de noștri se duc acasă și spun Europa îmi, îngreu, îmi îngreunează viața, doresc să uh, trăiesc după regulile mele și Europa să ne accepte regulile țării mele. Cred că așa ceva nu se poate și cu toții la acest Parlament știm să tratăm uh, regulile în mod rezonabil. Anumiți colegi însă le tratează în mod nerezonabil rezonabil. În anumite momente, sigur, nu se poate ajunge la un consens. Am auzit acest lucru adinaori. Pentru unii, ecolinerul este un produs care mâine poate să îmbunătățească capacitățile, iar pentru alții sunt uh, niște autocamioane uriașe care sunt toxice din punct de vedere ecologic. Pot să vă spun că în nordul Europei acestea sunt benefice și nu se doresc pe străzile Austriei. Sigur, acesta este un exemplu, care ne arată că în acest domeniu nu trebuie redactată o directivă. Domnule comisar, mâine vom începe activitatea practică și dorim să măsurăm și să evaluăm și ceea ce am spus astăzi aici. Anul viitor, an de an, atât din perspectivă ecologică, cât și din perspectivă socială și economică. Este important să facem acest lucru, să ne folosim de instrumentele pe care le avem pentru a arăta cum se configurează transportul în fiecare regiune și în fiecare stat. Și acest lucru dorim să-l facem împreună cu Comisia, pentru că suntem de părere că toate solicitările și cele care se referă la rețelele pan-europene trebuie să beneficieze de niște priorități. Da, acesta este deci un instrument pe care dorim să îl creăm împreună. Un instrument care poate transpune teoria de astăzi în practica de mâine. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuțiile aduse. Mulțumesc, domnule Groș. Vom continua dezbaterea. Votul are loc mâine la ora 11.30.